a agriculturii și care să poată atrage tinerii în sectorul agricol al Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat discuția. Votul va avea loc mâine la prânz. Următoarea ședință va avea loc mâine, marți, 18 ianuarie 2011 începând cu ora 9 până la ora 13 și de la ora 15 la 20 și de la 20 la 24. Ați primit și ordinea de zi și este disponibilă și pe site. Noapte bună tuturor!